Apologies for me being late. I had said we could... Bună ziua, dragi colegi. Îmi pare rău că am ajuns uh, cu oarecare întârziere. Uh, am ajuns uh, cu o întârziere neașteptată aici la Bruxelles. Se pare că mm, aproape toată lumea a ajuns mai târziu, așa că poate într-un fel a fost mai bine, pentru că n-a trebuit să așteptați atât de mult să vin. Înainte de a începe ședința cu punctul 1, am să-i rog din nou pe interpreți să facă declarația lor în legătură cu conflictul social care este în curs, așa că vă rog să vă puneți căștile pentru a auzi această declarație în limba dumneavoastră. Bună ziua! Am ajuns la 21 de zile de protest din partea interpreților. După 8 luni de negocieri cu Comitetul de Personal, poziția administrației a devenit chiar mai strictă. În reuniunea de astăzi nu vom acorda așadar prelungiri. Vă mulțumim pentru atenție! Okay, thank you very much to our... Mulțumesc foarte mult interpreților. Știm foarte bine uh, care este uh, problema cu strictețea aici la ședințele noastre, deci vom respecta această uh, politică. Trecem la primul punct, adoptarea ordinii de zi. Nu am uh, modificări, putem uh, adopta așa cum este, vă mulțumesc. Comunicările președintei am o comunicare, eh, și anume o veste bună, să spun bun venit unui nou coleg. După cum știți, colegul Pavovainen a plecat la Parlamentul finlandez și n-am știut asta până când nu a plecat, deci nici n-am apucat să îi spun la revedere și să-i urez numai bine. Și a fost numită o altă persoană, doamna Miria Vecapela, în locul său. Anunțul a fost făcut chiar săptămâna trecută sau chiar în urmă cu două săptămâni nu știu dacă dorești să spui câteva cuvinte. Mira, te rog aici în fața comisiei noastre, oricum ești binevenită. Mulțumesc, doamnă președintă, dragi colegi. Este o adevărată onoare pentru mine să mă aflu aici la Bruxelles. Este a doua săptămână pentru mine și, de fapt, am schimbat locul cu domnul Virunen, care a mers la Parlamentul finlandez și eu am venit aici eu am fost uh, membru al Parlamentului finlandez timp de 11 ani, deci uh, am fost în politică destul de mult timp, dar uh, Parlamentul European este o noutate pentru mine și mă bucur să mă aflu aici. Mulțumesc! Well, you're, you're very welcome and... Bun venit! și uh, cu un an înainte de terminarea mandatului. Este destul de greu, o știu pentru că am trecut și eu prin asta, deci am venit aici cu un an înainte de încheierea mandatului, înainte de alegeri. Bineînțeles, sunteți uh, mai mult decât binevenit aici și toți colegii noștri din staff de la secretariat sunt la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări. Trecem la punctul 3, aprobarea proceselor verbale de la ultimele ședințe, și anume de pe 24 aprilie, Comisia mixtă cu FEM pe care am avut-o. Dacă aveți observații, vă rog să le trimiteți secretariatului până la sfârșitul întâlnirii, dacă nu se consideră adoptate. La întâlnirea coordonatorilor am avut întâlnirile din 16 mai și 19 iunie și acestea se află în dosarele dumneavoastră. Dacă aveți comentarii, tot către secretariat până la sfârșitul uh, ședinței noastre. 5. Anunțuri ale comisiei. Nu știu dacă comisia dorește să intervină, să facă vreo comunicare din partea DG ECO sau DEFCO. Da, ambele direcții doresc să intervină. Vă rog, domnul Carsten Sorensen de la DG DEFCO, poate în primul rând, vă rog. Mulțumesc, doamna președintă o scurtă informație în legătură cu acordul post-Cotonou. Vreau să vă informez că vinerea trecută, deci pe 22 iunie, Comisia a primit autorizația de la Consiliu pentru începerea negocierilor pentru un nou acord de parteneriat cu țările din uh, uh Caraibe și Pacific. Iată, acum putem începe pentru că avem acest mandat. Mulțumesc foarte mult! Aveți deci un mandat Vom vedea în ce măsură se reflectă și rezoluțiile noastre, un lucru pe care îl vom discuta, bineînțeles, în întâlnirile viitoare pe care le vom avea cu Comisia. Și acum am să dau cuvântul domnului uh, François de la Digi Eco. Da, de fapt nu sunt domnul François, sunt altcineva. Vreau să vă informez, așa cum a arătat comisarul în timpul dialogului structurat în luna mai, uh, că am adoptat o nouă comunicare în ceea ce privește educația în situații de urgență și în ceea ce privește uh, ajutorul utilizat uh, pentru situații de urgență. Bineînțeles, toate acestea pentru a asigura uh, siguranța și educație de calitate în conformitate cu Agenda 2030 pentru educație. Pentru elaborarea comunicării, am uh, ținut cont de legăturile pe care le avem la Comisie cu alte servicii, am considerat că această educație este o parte importantă în acțiunea de dezvoltare umanitară și pentru situații de urgență. Avem patru domenii de acțiune cheie. În primul rând, întărirea sistemelor și a parteneriatului pentru o educație rapidă, eficientă și inovatoare. În al doilea rând, promovarea accesului a incluziunii și a echității în al treilea rând, educație pentru pace și protecție și, în al patrulea rând, uh, educație de calitate pentru rezultate bune. Bineînțeles, această abordare uh, va fi și finanțată. După cum v-a spus domnul comisar, la întâlnirea din mai dorim să aducem o uh, finanțare pentru această educație până la 8% din fondul global. Obiectivul este să ajungem la 10% la anul. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Deci, iată, comunicări. Asta înseamnă că există o schimbare de politică sau este doar o consolidare a politicilor anterioare? Poate ar trebui să invităm comisarul să ne prezinte mai pe larg această comunicare. Într-adevăr, este vorba de o consolidare și este primul document de politici pe această temă, educația în situație de urgență. Deci, practic, promovează acțiunile pe care le-am desfășurat și până acum. Foarte bine, noi ne ocupam de educație în domeniul dezvoltării, deci cred că ar trebui să atragem atenția și raportorilor noștri pe această temă și sunt convinsă că domnul comisar Stelianidis, atunci când va veni în fața comisiei noastre, ne va vorbi și despre această nouă politică pe care comisia noastră o va susține probabil cu unanimitate, așa cum am făcut-o și în ultimii ani. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la punctul 6 valorificarea globalizării, aspecte comerciale. Avem un proiect de raport pentru Comisia INTA. În mai 2017, Comisia a publicat uh, un document de reflexie pe această temă și în septembrie 2017 o comunicare cu titlul uh, Politică comercială uh, de progres și echilibrată în domeniul globalizării. Avem un raport din proprie inițiativă și un aviz din partea domnului Preda, care nu este aici. Domnul Venta va vorbi în numele său. Mulțumesc, doamna președinte. Voi vorbi într-adevăr în numele domnului Preda, care din păcate nu poate veni astăzi. Domnul Preda îmi dorește să-și ceară scuze pentru lipsa dânsului de astăzi dar uh, salută faptul că a putut lucra la această temă atât de importantă într-un uh, raport din proprie inițiativă, un prim proiect pe care îl prezintă colegilor astăzi. Valorificarea globalizării este importantă nu doar pentru statele membre, ci și pentru partenerii din țările în curs de dezvoltare. Ar trebui să lucrăm împreună pentru a Uh, beneficia de pe urma aspectelor pozitive ale globalizării pentru a reduce la minim efectele negative, nu doar pentru noi, ci ținând cont și de angajamentele luate față de țările în curs de dezvoltare. Potențialul pozitiv al globalizării este o adevărată nevoie în acest context, mai ales dacă ținem cont de faptul că ajutorul pentru dezvoltare nu este suficient pentru a ține cont de nevoile de dezvoltare astăzi. Sectorul privat va avea un rol important uh, pentru a avea o dezvoltare inclusivă și durabilă. Proiectul de aviz care a fost uh, uh, prezentat practic reiterează poziția comisiei noastre și anume că trebuie să se respecte principiile și valorile comune pe care le avem pentru dezvoltare durabilă și inclusivă. Mai mult decât atât, uh, Europa trebuie să intervină uh, prin politica sa comercială pentru a putea implementa drepturile omului. Iată idei care sunt prezentate și în comunicarea Comisiei din septembrie 2017, care se numește o politică comercială echilibrată ca să se țină cont de beneficiile globalizării, toate acestea la nivelul Uniunii. Tocmai de aceea este extrem de important să avem prevederi globale în ceea ce privește standardele de mediu, sociale și de muncă în toate acordurile comerciale și capitole separate pentru o dezvoltare durabilă în toate, mai ales dacă ținem cont de provocările actuale, schimbările regulilor internaționale. Este important să reamintim tuturor că doar în felul acesta putem ajunge la un sistem de comerț global și inclusiv. Raportorul, domnul Preda, dorește să reamintească că uneori suntem tentați să considerăm comerțul și dezvoltarea ca niște priorități care intră în contradicție, însă n-ar trebui să fie așa. Bineînțeles, comerțul nu ar trebui văzut ca un scop în sine, ci ca o politică inclusivă de uh, liber schimb care să-și aducă contribuția la reducerea sărăciei uh, și la creșterea educației. Domnul Preda este și raportor permanent în ceea ce privește politicile de dezvoltare și de aceea consideră că este un angajament important din partea comisiei noastre pentru a ține cont de obiectivele de cooperare pentru dezvoltare în toate politicile care ar putea afecta aceste țări. Prin urmare, Uniunea Europeană ar trebui să evalueze în mod sistematic impactul său în ceea ce privește efectul acestor politici în țările în curs de dezvoltare. Există și două alte politici care sunt menționate. În primul rând, acordurile de parteneriat economic, care sunt considerate un instrument esențial pentru a promova uh, dezvoltarea durabilă prin comerț, dacă sunt însoțite de măsuri structurale adecvate. Și, în al doilea rând, trebuie să ținem cont de viitor și să ținem cont de servicii și tehnologiile digitale care trebuie introduse în politicile de dezvoltare ale UE. Grupul PPE a pus accentul pe digitalizare și uh, dezvoltare, uh, o audiere care a fost organizată cu participarea comisarului Gabriel pentru a susține investițiile străine și pentru a dezvolta infrastructurile digitale în sudul global. Domnul Preda lucrează cu toți raportorii din umbră pentru a îmbunătăți textul, ținând cont de amendamente și ținând cont de uh, timpul pe care uh, îl avem uh, la dispoziție, a trebuit să lase deoparte câteva amendamente. A ținut cont și de problema evaziunilor fiscale și a eludării fiscale în acordurile comerciale și în acordurile preferențiale, precum și de Planul European de Investiții Externe. Mulțumesc! Mulțumesc. Câțiva dintre raportorii din umbră se află aici, așa că am să le dau cuvântul Eli Schlein din partea socialiștilor. Vă rog. I mean, Mr. Preda for his... Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumiri domnului Preda pentru avizul său și mulțumiri și domnului Venta, care a vorbit în numele raportorului, raportorului pentru aviz. Este un aviz foarte important și cred că trebuie să avem o poziție puternică. Globalizarea a promovat creșterea economică și dezvoltarea, în același timp însă a adus niște provocări enorme. Pentru că există foarte multe inegalități în interiorul și între țări. Trebuie să ne asigurăm că bunăstarea este bine distribuită între persoane și între țări și trebuie să ne asigurăm că uh, Comerțul global se bazează pe incluziune și pe creștere. Trebuie să fie un vehicul pentru, uh, pentru creștere, în calea eradicării pentru uh, sărăcie și așa mai departe. Este esențial ca Uniunea Europeană să își crească uh, angajamentele financiare pentru inițiativele Aid for Trade, mai ales în ceea ce privește țările cele mai puțin dezvoltate. În plus, sectorul privat trebuie să contribuie la realizarea agendei 2030, asigurând transparență de plină și respectarea drepturilor omului. Este nevoie de măsuri însoțitoare, inclusiv sprijin uh, financiar. Acestea trebuie să fie incluse în acordurile de, de comerț cu țările terțe și inclusiv de respectarea standardelor internaționale, mai ales în materie de mediu. Trebuie să asigurăm o implicare totală a um, societății civile din țările partenere în implementarea viitoarelor acorduri. A țările sărace, mai ales țările africane, sunt marginalizate în contextul global. Trebuie să susținem crearea unei piețe reale intra-africane și ambițiile în acest domeniu. De asemenea, trebuie să folosim la maxim impactul, mobilită- impactul mobilității și uh, imigrației. Trebuie să îmbunătățim competitivitatea acestor țări și participarea lor la piețele globale. Uh. Din păcate, există un fenomen din ce în ce mai crescut al eludării fiscale și al uh, evaziunii fiscale din, din partea companiilor noastre. Fondurile pe care le trimitem în uh, Africa uneori se scurg de acolo. Din păcate, chiar și companiile noastre se fac vinovate de asta. Amendamentele noastre la acest prim proiect de aviz pe această cale vor merge și uh, Aștept să cooperăm în mod constructiv cu raportorul și cu toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hoibuch, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc uh, domnului Preda pentru această bună bază pe care o avem cu acest aviz. Și noi, verzii, vom consolida anumite aspecte, eventual vom face și câteva adăugiri pe aici, pe acolo, Tocmai pentru a schimba un pic tendințele din acest raport, vom încerca deci să-l schimbăm, doresc să menționez câteva uh, aspecte. Pentru raportor, sectorul privat joacă un rol important în ceea ce privește implementarea Agendei 2030, însă această declarație trebuie să țină cont și de uh, documentele cu privire la drepturile omului de la ONU, în așa fel încât să fie foarte clară reația între investitori, uh, lucrători, sectorul privat. Vrem să reușim să contracarăm asimetriile care există. Sunt lucruri care trebuie să se schimbe, iar DEVE trebuie să menționeze foarte clar acordul ONU, să-și asume o poziție față de acesta, lucru care, evident, trebuie să rezulte, să transpară și din acest raport. Avem o oarecare fragmentare uh, cu privire la cum încheiem acordurile, de, acordurile comerciale și deci mă bucură faptul că raportorul subliniază că e nevoie de multilateralism. De fapt, este și poziția verzilor. O împărtășim foarte tare, fiindcă sunt multe acorduri bilaterale, iar fragmentarea aceasta diminuează rolul OMC și există efecte negative asupra țărilor în curs de dezvoltare, care nu se diminuează, ci din potrivă se exacerbează. Aceste acorduri comerciale bilaterale au adesea efecte adverse, iar uh, avantajele normelor OMC sunt uh, eludate. Și deci mă bucură foarte tare că acest raport menționează asta. Cu privire la țările în curs de dezvoltare, și aici uh, sunt de aceeași părere cu Eli Schlein, Acolo e nevoie de mai multă marjă de manevră pentru a avea propriile strategii de dezvoltare, pentru a, ca ele să creeze sau să definească propriile priorități cu mai multe posibilități de realizare. De exemplu, capacitatea de producție, ea trebuie dezvoltată la domeniul uh, agriculturii, ea trebuie promovată ca atare. Deci, aici trebuie create marje de manevră, normele OMC pentru Uh, țările în curs de dezvoltare prevăd anumite avantaje sau tratamente speciale pentru aceste țări. În ceea ce privește operaționalizarea uh, acestor norme, ea trebuie îmbunătățită și astfel vom putea crea mai multă marjă de manevră pentru aceste țări în curs de dezvoltare. Pentru că ele de asta au nevoie pentru a-și diversifica economia, iar noi vom face amendamente pentru asta. În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, foarte pe scurt, iată un capitol pe care l-a preluat raportorul, ceea ce noi salutăm călduros. E vorba de intenția Comisiei ca în acordurile comerciale să prevadă capitole ferme cu privire la dezvoltarea durabilă. Raportorul a salutat acest aspect și suntem de acord cu el. Este foarte important ca prevederile din uh, acele capitole să fie unele obligatorii, să existe un mecanism de monitorizare aferent și dacă, de exemplu, uh, prevederile nu sunt respectate, este nevoie de un uh, mecanism de sancțiuni. Siguranța alimentară este un subiect la care sunt foarte sensibilă. Prețurile volatile, piețele volatile, deschiderea piețelor sunt subiecte importante aici, pentru că de asta aceste lucruri pot periclita siguranța alimentară în numeroase țări. OMC prevede o oarecare flexibilitate la acest capitol. Este foarte important însă ca aceste norme să nu fie subminate de anumite formule de acord de liber schimb. Avem nevoie de o consolidare, nu de regres. Și tocmai la acest capitol, Uniunea Europeană, în sensul coerenței pentru dezvoltare, ar trebui să își structureze politica în consecințe cu emisfera sudică să se asigure că există diversificare și că anumite domenii pot fi protejate, ceea ce este foarte, foarte important să menționăm asta, să menționăm în acest aviz. Încă o dată, mulțumesc raportorului, după cum am anunțat deja, vom uh, redacta câteva amendamente. Okay, thank you. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Văd că nu. Avem reprezentantul DigiTrade alături de noi. DigiDevco, spune președinte, am cer scuze, și DigiDevco și DigiTrade. Uh, domnul Axel Pujan de la Maisonneuve sau doamna Iulica Peș- Peșau. Iulica Peșau din partea DigiTrade, vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile foarte interesante și pentru uh, acest proiect de aviz care evidențiază impactul pozitiv pe care îl au uh, capitolele referitoare la comerț în ceea ce privește eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă. Atunci când vorbim despre măsuri însoțitoare pentru infrastructura digitală și investiții, eforturile comisiei se, uh, come- se concentrează pe implementare, mai ales pe dezvoltarea durabilă. Și strategia actualizată Aid for Trade prevede într-adevăr sinergii între programele Aid for Trade și uh, acordurile comerciale. Mulțumesc, DigiDevco! Mulțumesc, Axel de la Maisonneuve, DigiDevco. Mă alătur colegei mele, există o nouă comunicare a Comisiei în ceea ce privește strategia Aid for Trade. Aceasta a fost publicată în noiembrie și a fost prezentată acestei comisii acum câteva luni. Cred că este un document important în contextul acestei discuții, în măsura în care are două obiective principale. În primul rând, o coerență mai bună în uh, cadrul Aid for Trade, care reprezintă o treime din uh, asistența pentru dezvoltare. Ne referim la uh, regimuri, la um, oportunități și la, și la limitări, la constrângeri. Dorim de asemenea să mobilizăm mai bine strategia Aid for Trade pentru a sprijini capacitățile de producție uh, mai ales în ceea ce privește țările cele mai puțin dezvoltate, astfel încât ele să poată profita de preferințele comerciale pe care li le acordăm. Firește, dacă nu au ce să comercializeze, nu pot să profite de aceste preferințe. Deci acesta este rostul acestei comunicări și al acestei strategii actualizate, care se aplică nu doar Uniunii Europene, dar și statelor membre și având în vedere valorificarea globalizării și faptul că vrem să ne asigurăm că inegalitățile în interiorul și între țări sunt gestionate cum trebuie, ei bine, această politică pe care o propunem uh, cred că este valoroasă în acest context. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Bogdan, dorești să adaugi ceva? Nu. Domnul Preda va ține seama de tot ce s-a spus aici, în textul său. Uneori este imposibil de a, să preluăm toate sugestiile, dar cu siguranță vom ține cont de ele. Mulțumim. Okay, thank, thank you very much. Well, deadline for... Termenul limită pentru amendamente este miercuri 27 iunie ora 11 și votul va avea loc în august după vacanța de vară. Avem câțiva invitați acum la punctul 7. O să invit să vină la prezidiu în ceea ce privește înțelegerea majoră. Interpreții ne-au dat și câteva informații cu privire la um, conflictul social cu administrația, deci cred că le-ați primit deja. Enrique, înainte să vină invitații, um, DigiEco ne-a anunțat că a fost publicată noua comunicare cu privire la învățământ în, în cadrul situațiilor de urgență. Deci este pentru prima dată când avem o astfel de strategie europeană. Și trebuie deci să-ți mulțumim pentru că Mm, tu ai uh, pus presiune pentru așa ceva în ultimii ani? Okay, we're going to item seven now. Am ajuns la punctul 7 de pe ordinea de zi, adică rezultatele celei de-a doua reuniuni anuale a semnatarilor înțelegerii majore adoptate la summit, summitul umanitar mondial din 2016. Această înțelegere a venit în urma, după cum spuneam, a summitului mondial umanitar. A fost semnată de 18 dintre cei mai mari donatori și 14 uh, um, donatori de ajutoare cu scopul de a aduce mai, mai multe mijloace persoanelor aflate la nevoie. Atunci când am citit titlul, mi s-a părut foarte ciudat. Uh, humanitarian aid tool un titlu ciudat pentru un instrument de ajutor umanitar. Nu știam ce înseamnă, înseamnă un fel de învoial, așa de obicei. În sfârșit avem aici doi experți care ne vor explica ce înseamnă, care sunt principiile de bază, de ce trebuia schimbat uh, totul, de ce e important. Alături de noi se află Enrique Trotman, Uh, Magali Murlon de la Voice Network ne va oferi și comisia părerea sa și apoi vom afla de la ONG-uri ce înseamnă pentru ele acest, această înțelegere. Bună ziua tuturor membrilor și tuturor celorlalți colegi care au venit să asculte Um, această prezentare. Titlul nu a fost inventat de un nativ, de a pare ciudat. Uh, această înțelegere este una dintre cele trei părți ale acordului pentru finanțare umanitară, publicată în 2016. Atunci doream să îmbunătățim finanțele în domeniul umanitar, o altă parte uh, a acordului s-a numit reducerea nevoilor, cu scopul de a reduce nevoile umanitare în lume. Evident, acest lucru a eșuat și există din ce în ce mai multe uh, crize umanitare și din ce în ce mai multe nevoi de acest fel. O altă parte s-a numit extinderea bazei. Se dorea obținerea banilor în afara cadrului instituțional clasic pentru asistență umanitară. Nici asta nu merge foarte bine. Anul trecut, pentru, pentru prima dată, uh, a trebuit să ne întoarcem din nou la cadrul uh, clasic cu donatorii din totdeauna. Din păcate, uh, finanțele din partea donatorilor arabi uh, din partea țărilor arabe au scăzut. Dorim astfel să aducem uh, actori de pe, din sectorul privat, din industria asigurărilor. Există tot felul de proiecte. A treia parte era această înțelegere majoră care trebuie să analizeze eficacitatea asistenței umanitare și cum poate să fie ea îmbunătățită pentru a fi modernizată. Această înțelegere era menită să se concentreze pe 10 uh, fluxuri, 51 de angajamente și voi reveni la provocările pe care le-am avut. Uh, una dintre aceste probleme uh, în, la 2 ani după această înțelegere este una foarte importantă. A fost semnată de doi semnat, de mai mulți, 18 semnatari de fapt, printre care și Crucea Roșie și ONU. Acum avem 59 de semnatari, uh, printre care și multe ONG-uri și organizații uh, sau federații de organizații din uh, sudul global care au dorit și ele să se implice. În principiu, se organizează o reuniune anuală și donatorii um, și uh, practic se, se, se autoevaluează și există și o comisie independentă, independentă care evaluează ce se întâmplă și mi se pare foarte revoluționar pentru că um, este foarte important să ai și persoane din exterior care îți evaluează progresul în domeniul umanitar. Asta nu se întâmplă foarte des în domeniul nostru. Um, Raportul anual este disponibil pe site-ul ODI și este foarte, foarte bun și puteți cu ajutorul lui să vă faceți o idee. În anumite privințe am făcut progrese în ceea ce privește anumite fluxuri și avem încă provocări în alte domenii. Principalele progrese pe care le-am observat din partea Comisiei um, sunt cele referitoare la asistența bazată pe, uh, uh, pe finanțare directă. Am fost și noi aici de câteva ori pentru a vă ține sesiuni de informare cu privire la felul în care funcționează aceste lucruri. Există asistență în Turcia, care reacție la crizei din Siria, la fel și în Liban și în Iordania și um, acest tip de asistență a devenit unul dintre tipurile principale de asistență. Anul trecut ECO a cheltuit 35% din uh, bugetul menit pentru ajutor umanitar pe acest tip de asistență. Există de asemenea îmbunătățiri în ceea ce privește transparența. Comisia ne spune um, co- uh, Comisia a trecut la o, uh, la o folosire mai eficientă a fondurilor și um, este nevoie de multianualitate și în contextele uh, umanitare nu putem să avem o planificare pe 9 luni sau pe 12 luni, astfel uh, ținta pentru comisie este 50-20% din contractele multianuale în 2018 și încercăm să avem un proces mai mare. Există de asemenea politici mai globale, de exemplu legătura între uh, politică și ajutorul umanitar. Aici am făcut foarte multe progrese și cred că cunoașteți discuțiile cu privire la proiectele pilot și atelierele pe care uh, delegațiile UE, birourile DigiEco și statele membre prezente acolo le-au organizat în uh, țările pilot. Deci există foarte, foarte multe activități aici. Localizarea este mai dificilă, deci am ajuns acum la părțile mai rele. Ținta era până în 2020 25% um, din uh, finanțe să fie, din măsurile umanitare să fie implementate de către uh, actori locali. Majoritatea donatorilor uh, sunt foarte departe de asta. În cazul nostru, Limita este că sistemul nostru nu ne permite să finanțăm actori non-UE direct. Dar am crescut numărul de actori care pot să fie finanțați printr-un singur intermediar, așadar printr-o agenție sau printr-un ONG. Deci nu mai trebuie să trecem prin trei intermediari. Deci uh, am făcut progrese, dar mai este de lucru. Comisia a finanțat foarte multe exerciții de uh, Uh, sporirea capacității cu actorii locali, am ajutat să aibă strategii de finanțare uh, cu care să poată veni în fața donatorilor și să uh, poată solicita fonduri pe viitor. Un alt flux este evaluarea nevoilor, este deosebit de problematic pentru că se poate face multă muncă bună la nivel tehnic, în vreme ce la nivel politic lucrurile nu stau foarte bine. Deci ne putem trezi în situația în care într-o criză o agenție umanitară de oricine ar aparține poate să-și facă nevoile, le prezintă, să-și evalueze nevoile, îmi cer scuze și le prezintă donatorilor și să zicem că donatorii se află într-o situație dificilă și nu știu cum să aloce aceste fonduri care um, trebuie să găsească un echilibru pentru că există foarte multe crize simultane, Siria, Rohingya, uh, țările din Africa, deci este foarte dificil să, să-ți dai seama unde să, să cheltuiești banii. Deci iată, am vrea să avem uh, prioritizare în sistem. Linda, exact cum spuneai tu, să avem uh, prioritate pentru educație și urgențe sau... Uh, asta nu știu, în funcție de context. Este foarte greu să găsești un echilibru. Câteva evaluări pe care le-am făcut ale procesului. Săptămâna trecută am reuniunea de la New York și e în continuare mult dinamism. În proiect, după cum s-a arătat, este în continuare un vehicul de schimbare, multă schimbare care a apărut uh, fiindcă e această mare învoială, uh, Great Bargain, cu raportare uh, intermediară. Trebuie să vedem exact în termeni cel mai concreți, cum arată câștigurile din eficiență, fiindcă este foarte greu să punem punctul pe ei, să spunem că dacă schimbăm uh, ajutorul în natură cu cel uh, în bani. Mm, durează până ne dăm seama cu ce efect s-a făcut asta. Și trebuie să avem un fir narrativ în așa fel încât să ne putem întoarce în fața contribuabilului european și să arătăm cum ne-am îmbunătățit efortul și în ce direcție vrem să o luăm. Un subiect foarte important uh, pentru comisie este că dacă oferim mai multă marjă de manevră marilor agenții ONU pe care le finanțăm, am vrea ca această flexibilitate să fie și în aval. Deci nu are rost să alocăm mai puține fonduri dacă după aceea ONU uh, marchează fonduri, uh, alocă fondurile acestea prin ONG-urile internaționale, iar ele apoi le oferă prin uh, ONG-urile locale. Nu se câștigă deloc la eficiență în sistem. Apoi, în ceea ce privește indicatorii pe care îi folosește Comisia cu privire la uh, măsurarea eficienței în domeniul umanitar, știți că trebuie să vedem câți bani ajung uh, la beneficiarii ultimi. Și am început cu Turcia și cu acordul cu Turcia, pentru că ideea este cu cât ajung mai mulți bani la beneficiar, cu atât rezultatul este mai bun. Deci cu uh, atât, cu cât avem mai puțin uh, tevatură birocratică, cu atât uh, va fi un succes mai mare la beneficiarii ultimi. Și există acum uh, în Turcia, de exemplu, niveluri de 85 și 15, 90, 10. Credem că este un succes, prin urmare. Pașii următori. Este vorba de reuniunea de săptămâna trecută care a formulat mai multe sarcini pentru steering grupul ce organizează munca, inclusiv cu privire la persoana eminentă care este doamna Cristalina Gheorgheva și care a revenit în această bătălie. Ideea este să putem lucra pe subcomisii și să facem front comun și apoi să facem presiuni politice în așa fel încât acest proces să se bucure de această portiță, în așa fel încât să demonstreze diferitelor părți interesate că există câștiguri de eficiență dincolo de anumiți indicatori. La un moment dat va trebui să vedem rezultate concrete și la fața locului, acolo unde acașamentele pentru Grand Bargain nu au ajuns încă și noi, cei de la comisie, Vom încerca să integrăm în discuția care începe acum pe noul CFM câteva din aceste elemente. Să vedem ce se întâmplă cu revizuirea de la DGECO cu privire la partenerii de implementare. Totul trebuie încheiat rapid, la anul. Sperăm însă să învățăm, să fi învățat ceva din Grand Bargain și să putem să uh, ne concentrăm altfel discuțiile pe viitor. Mă opresc aici și dau cuvântul acum colegei mele. Mulțumim, iată o prezentare comprehensivă. Acum are contul Mancani Murlo, de la ONG-ul The Voice, Voice, Vocea. Magali, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Doresc să mulțumesc și domnului Guerrero Salom că a lansat uh, ideea despre rolul nostru în această Uh, negociere. Pentru cei care nu cunosc Voice, suntem o rețea de ONG-uri umanitare din Europa. Avem 86 de ONG-uri, mare parte din ei partener ECO și plățile se fac direct, contribuțiile se fac direct. După cum a explicat uh, Enrique, acest grand bargain este un set de 51 de angajamente în 10 fluxuri de lucru, o inițiativă inovatoare fiindcă a dus uh, la același loc, la, aceeași masă a negocierilor pe picior de egalitate diferiți parteneri din negociere. Sunt 51 de angajamente, după cum vă spuneam, concentrate pe 10 fluxuri și din perspectiva ONG-urilor, am vrea să avem următorul scenariu. Donatorii să-și asume anumite angajamente cu al mai multă locare de fonduri, cu planificare și finanțare, cu armonizare, simplificare la capitolul raportare, iar apoi ONG-urile să se angajeze să fie mai transparente, să reducă dedublarea și costurile de management și să îmbunătățească evaluarea. Împreună vrem să oferim un flux monetar mai bun către actorii locali care sunt cei mai implicați și să existe revoluția participării, adică să ajutăm beneficiarii ultimi să formuleze ei înșiși un răspuns. Per total, care este perspectiva ONG-urilor față de Grand Bargain? Este una, o poziție favorabilă, pentru este o perspectivă unică și o adevărată uh, șansă de a îndătura punctele slabe din sistem. Și asta pe cale inovatoare și cu deplină asumare a răspunderii. Părțile semnatare și-au asumat acest angajament de a face un raport anual, de a avea rapoarte independente anuale, pentru că, iată, acest lucru ne ajută foarte tare De asemenea, au rezultat mai multe inițiative foarte interesante de-a lungul ultimilor doi ani, ONG-urile fiind foarte, foarte implicate. Sunt foarte multe inițiative, poate prea multe, și deci uh, e și un efect negativ pentru că ONG-ul nu are resursele necesare pentru a se dedica fiecarei uh, inițiative și uneori constatăm diferențe la capitolul flux de lucruri. Progresul este variabil, uneori chiar uh, anumite proiecte se bat cap în cap. Un alt element critic față de Grand Bargain este că uneori se privesc lucrurile ca fiind în cerc uh, restrâns, într-un club exclusivist. Este foarte greu să um, te implici, să participi la discuție, mai ales pentru actorii locali care s-au simțit cumva dați la o parte din această dezbatere. Este însă foarte bine că acum se încearcă remedierea acestui neajuns. Noi încercăm să acoperim lacunele și să facilităm uh, uh, proiectul de sensibilizare care a fost inițiat. Din perspectiva Voice, suntem implicați de la crearea Grand Bargain. Eric, ai spus-o și tu, este rezultatul panelului la nivel înalt cu privire la raportul pentru finanțarea umanitară și mă bucură faptul că ai uh, spus, ai menționat cele două recomandări principale din raport. N-ar trebui să fie trecute cu vederea. Este foarte bine că se investește în această mare învoială, dar uh, am vrea să existe o participare exhaustivă. Ce încercăm să facem noi cu membrii noștri? Să încurajăm să participe în această dezbatere, să prezinte uh, realitatea operațională pe care să o transpun apoi în uh, proiectele menite a acoperi lacunele, să promovăm uh, diferite inițiative pe care ONG-urile le-au lansat cu privire la eficientizarea și eficiența ajutorului pentru dezvoltare. Avem legături cu agenții ONU, cu uh, Crucea Roșie și alte rețele de ONG-uri la nivel global. Dorim ca astfel să susținem poziționarea ONG-urilor la nivel internațional. Ba chiar am publicat o poziție comună împreună cu ICVA, o altă rețea de ONG-uri de la Geneva, la reuniunea anual am avut și o declarație comună a tuturor rețelelor de ONG-uri. Ne bazăm activitatea pe un task force care aduce la oaltă 47 de parteneri ONG ECO. Am lansat și un proiect special pentru Grand Bargain numai cu șase luni Cu privire la cele 10 fluxuri de lucru din uh, uh, Grand Bargain, este foarte important să în care sunt condiționalitățile de finanțare și să nu uităm, este o continuare a activității precedente, să nu este prea multă simplificare. Noi credem foarte tare în simplificare de dragul eficienței. Vrem să existe mai multă simplificare. Dar am vrea să existe mai mult sprijin și angajament din partea respondenților locali și naționali și să existe mai bună planificare multianuală pentru finanțare. Prin proiectul nostru încercăm să consolidăm uh, angajamentul celor care răspund în prima linie a frontului. Tocmai ce am lansat la reuniunea anuală de, an, de săptămâna trecută um, accesul la pagina de internet dedicată Marii Învoieli și vom face alte ateliere de lucru. La doi ani de zile, care este perspectiva noastră? Și ce ne dorim? Suntem foarte optimiști cu privire la Grand Bargain – sunt uh, foarte de acord cu Enrique. Cred că este un catalist, un, un, un factor catalizator, mă scuzați, pentru schimbare. A oferit uh, un nou impuls proiectelor care existau deja, de exemplu cu privire la egalitatea de gen și cu privire la participare. Și faptul că mai multe ONG-uri au semnat Grand Bargain arată importanța acestui uh, proiect pe fluxul de lucru. Toată lumea încearcă acum să transpună în acțiuni concrete diferitele angajamente în viitorul apropiat. Din punctul nostru de vedere, îmi vrea ca anul acesta să fie anul implementării, în adevăratul sens al cuvântului. N-am vrea să se oprească grand bargain prea repede. Schimbările la nivel de management durează, este un element critic pentru ONG-uri. Nu avem uh, finanțare uh, care să ne permită să investim uh, spontan în acest proiect și uh, cu plină transparență. Trebuie să uh, transpui totul la standarde IATE, asta e costisitor și impune anumite proceduri interne deci uh, e nevoie de mai, mult, mai multe cicluri de proiect, mai mulți ani. Trebuie ca toate proiectele, toate acțiunile să rezulte în ceva concret în teritoriu. Și salutăm faptul că e abordarea aceasta cu mai multe părți interesate. E foarte important să din perspectiva celor de acasă cum arată Grand Bargain. Sunt multe de făcut Trebuie să consultăm legătura între Grand Bargain și inițiativa existentă de dragul reformelor umanitare, de dragul situației donatorilor. Sunt și inițiative precum Nexus, care este foarte vocală. La nivel UE și pentru Voice, cum vedem noi legăturile clare și cum vrem să folosim în lunile următoare Grand Bargain? Vrem să reflectăm uh, angajamentele față de condiționalitățile finanțare în următorul exercițiu de uh, structurare a finanțării la ECO. Este foarte important să existe această revizuire Cu privire la aceste angajamente, cu privire la um, planificare multianuală, la localizare, vom primi ajutor din partea evaluării UE pentru ajutor umanitar și mulțumită regulamentelor financiare avem acum nu știu dacă ele au, au, au fost adoptate aceste regulamente sau nu, dar în orice caz ele vor servi drept instrument important în Grand Bargain. Și este foarte bine că există, mai ales fiind dată posibilitatea de a putea folosi auditul și evaluarea partenerilor din domeniu. Asta poate duce la simplificarea procedurilor administrative și noi ne-am dorit ca simplificarea să mențină și diversitatea partenerilor, fiindcă avem nevoie ca partenerii diversi să ține cont de diversele realități de la fața locului. Și am vrea să existe mai multă finanțare multianuală și planificare multianuală. Nu toată, dar în mare parte. Ce este Grand Bargain pentru DEVE și pentru Parlamentul European din punctul de vedere al ONG-urilor? Și ce rol ați putea juca dumneavoastră în lunile ce vor urma? Este foarte important să monitorizăm impactul adoptării regulamentului financiar asupra ONG-urilor. Trebuie să rezulte concret într-o simplificare pentru ONG-uri. Următorul CFM va fi și el oportunitate cheie pentru a rezolva problema crescândă a lacunei de finanțare în domeniul umanitar. Nu e neapărat legat de Grand Bargain, dar e legat de celelalte recomandări ale raportul la nivel înalt. Este foarte important ca la capitolul buget să existe mai mulți bani prevăzuți pentru ajutorul umanitar. An de an, Comisia DEVE este foarte activă la negocierile bugetare multianuale și susține uh, dorința asta de a avea în continuare plăți egale. Este un element critic, doar astfel vom uh, a, avea credibilitate în fața actorilor și, în ultimul rând, Grand Bargain trebuie privit și în contextul Agenda for Humanity. Eficiența este un lucru foarte important, dar niciodată nu va rezolva problema la originea ei, cu criza umanitară, cu tot. Deci este important să avem inițiative, discuții similare cu privire la uh, angajamentele asumate la summitul global umanitar și să ținem cont și de agenda pentru umanitate formulată cu acel prilej, Agenda for Humanity. Mulțumesc, mă opresc aici. Mulțumesc. Acest ultim comentariu este foarte pertinent, mai ales fiind dată încadrarea în timp, pentru că părem să vorbim despre proceduri, gestionare, dar cele mai mari probleme uh, sunt în ziar acum și aici în America. Mișcări în masă ale oamenilor din cauza conflictului din cauza sărăciei, din cauza colapsului guvernelor și asta dă bătai de cap tuturor. Ieri a fost un summit la Bruxelles, ați văzut. Uniunea Europeană n-a fost capabilă să cadă de acord, din ce mi-am dat eu seama. Poate vom auzi mai multe. Am văzut uh, imaginile uh, devastatoare din Statele Unite, copiii separați de copii și știm că uh, în America Centrală de asemenea există această problemă cu mișcările de populație. Am vorbit mai devreme și despre Venezuela. Deci trebuie să vedem uh, ce se întâmplă cu acest proces, pentru că e important să facem lucrurile bine aici. Este absolut esențial pentru lumea de astăzi. Și am să-i dau cuvântul lui Enrique Guerrero, care este raportor permanent pentru ajutor umanitar. Te rog, Enrique. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Trautmann și doamna Murlon pentru informațiile pe care ni le oferiți. În primul rând, în legătură cu întâlnirea de evaluare, pentru acest uh, Grand Bargain. Uh, probabil că se cheamă așa ca să-i spunem GB, ca Great Britain, nu? Alt motiv nu văd. Dar mă rog, gluma deoparte. Uh, mulțumesc pentru informațiile pe care le-ați dat uh, în legătură cu poziția acestei rețele de ONG, Voice, Vocea, absolut cheie pentru acțiunea umanitară și evaluarea pe care ați făcut-o asupra acestui uh, implementări a GB, a Grand Bargain. Parlamentul a trimis o delegație la summitul umanitar de la Istanbul. Am participat și eu în această delegație și mi-aduc aminte foarte bine că la momentul în care s-a făcut această prezentare a marii învoieri acestui Grand Bargain, uh, o serie de țări își asumau angajamente suplimentare față de angajamentele pe care le puteau atinge între toate statele care au fost convocate de ONU. Din câte mi-aduc aminte, au fost două obiective fundamentale stabilite atunci. În primul rând, să uh, se ajungă la acorduri uh, eficace, executive, acorduri între 197 de țări, ceea ce bineînțeles este mult mai greu decât uh, atunci când e vorba de un acord între 22 de state, de exemplu. Și un al doilea obiectiv, poate și mai important, să atragă și mai mulți donatori, în special țările din Golf și uh, câteva uh, țări care uh, tocmai treceau din categoria de țări puțin dezvoltate la categoria de țări dezvoltate, astfel încât toate acestea să țină cont de această nouă realitate a crizei umanitare, pentru că la momentul acela ne aflam la uh, momentul cel mai acut al acestei crize umanitare după al doilea război uh, mondial și nevoile generate de această criză de asemenea erau și mai mari decât în trecut. Deci era nevoie de angajamente suplimentare din partea mai multor țări. Iată, au trecut doi ani și la doi ani după acest summit, uh, prin evoluția lucrurilor, nu uh, ca urmare a acestui grand bargain, iată că nevoile uh, de ajutor umanitar sunt chiar și mai mari decât uh, cele uh, pe care le constatasem în trecut. Și totuși, uh, mijloacele financiare care au fost aduse pentru a față, fa face față acestor nevoi nu au crescut considerabil. Deci, iată, ne aflăm într-o situație în care țări precum Statele Unite, care uh, își reduce angajamentul general față de cooperarea pentru dezvoltare față de crizele umanitare în general sau situații precum cele care se reflectă în întrebările adresate Comisiei pentru fâșia Gaza sau Cornul Africii, unde, într-adevăr, nu dispunem de mijloacele economice necesare pentru a oferi garanția supraviețuirii pentru sute de mii de persoane. Cred de aceea că, iată, avem o veste bună, că ONG-urile consideră că există o tendință pozitivă constatată în ultimii doi ani de la adoptarea acestui uh, mare uh, pact, acest acord și Comisia în evaluarea făcută la New York, de asemenea a subliniat anumite elemente pozitive. Uh, Însă trebuie să ne centrăm acum în special pe lacunele existente din punctul de vedere al crizei umanitare și a nevoilor existente. Așa cum spunea și doamna președintă, trebuie să trecem de la acea mulțumire sau automulțumire instituționale la o mai mare eficiență uh, pentru a oferi răspunsuri concrete în fața acestor crize umanitare. Aș dori să fac și câteva comentarii mai concrete. după care am să încerc să îi pun o capcană sau să îi întind o capcană doamnei Trautman, bineînțeles în sensul pozitiv al cuvântului. Comisia DEVE va putea include acest grand bargain în viitorul CFM și va avea posibilitatea să o facă pentru că instrumentul de ajutor umanitar va fi unul separat. Deci uh, vom putea lupta pentru el, pentru acest instrument, fără să uh, rivalizăm aici cu nicio altă parte a Parlamentului sau cu nicio altă instituție. Cu totul altfel stă situația în ceea ce privește politica de dezvoltare și propunerea Comisiei de actualizare a diverselor instrumente existente, însă ne va fi mai ușor pentru ajutor umanitar. Cred de aceea că ar fi uh, salutar pentru noi toți că atât Comisia Europeană cât și celelalte uh, organizații, atunci când va uh, sosi momentul negocierii, să ne ajute să identificăm cu precizie care sunt programele, obiectivele sau provocările pe care să le susținem uh, ca și prioritare. Am impresia că anumite guverne din anumite state europene, Danemarca, Belgia sau Slovenia, din informațiile mele, se pare că cer uh, agențiilor cu care lucrează niște garanții pentru a obține o adevărată localizare. Astfel încât eforturile să fie gestionate la nivel local. Din câte am înțeles de la doamna Trautmann, uh, este o veste bună faptul că la comisie se fac eforturi pentru a oferi și mai multe capacități la nivel local pentru a face progrese în sensul guvernanței locale a instituțiilor. Am senzația că ar trebui să Uh, lucrăm mai mult în comun pe tema evaluării nevoilor. Pentru că atunci când e vorba de crize umanitare, răspundem, în general, mai mult la nivel reactiv. Deci, atunci când apar uh, în mod incipient sau nu anumite uh, Uh, efecte de criză umanitară. E adevărat că de multe ori aceste crize sunt greu de prevăzut, mai ales dacă e vorba de dezastre naturale sau sunt greu de prevăzut atunci când ne gândim la evoluția conflictelor de natură politică. Însă consider că acum, tocmai pentru că ne gândim la o evaluare pe o perioadă mai lungă de șapte ani pentru UE, cred că a sosit momentul să uh, avem un diagnostic mai precis în ceea ce privește evaluarea nevoilor la momentul actual. Și asta nu doar în calitate de actori ca parte la acest grand bargain, ci în calitate de Uniune Europeană ca atare. Și întrebarea pe care v-aș adresa-o este următoarea. La Istanbul, Uniunea Europeană, ca și alți mari actori internaționali, și-a asumat anumite angajamente foarte clare și aceasta pe o perioadă de timp limitată. Am cerut de altfel în mai multe rânduri comisiei un raport de evaluare pentru a vedea nu doar cum funcționează acest grand bargain, uh, actorii implicați, angajamentele luate și așa mai departe, ci pentru a vedea în ce măsură s-au implementat angajamentele pe care Uniunea Europeană și le-a luat ca parte uh, implicată la summitul de la Istanbul și, de asemenea, în ceea ce privește angajamentele mai generale pe care ni le-am asumat. Iar în ceea ce privește uh, legătura existentă, știți că uh, noi la Comisia de Dezvoltare am insistit de, mult, insistat de multe ori asupra acestui punct, mai ales când e vorba de crize umanitare, care sunt crize pe durată lungă uh, și pentru care e nevoie de un răspuns structurat, deci cu o perspectivă de dezvoltare și nu neapărat oferind uh, o asistență umanitară uh, ca un prim pas, prim și unic pas. Deci cred că evaluările sunt foarte utile, mai ales atunci când e vorba de evaluări externe, pentru că ele ne mențin acest stimulent al momentului stimulent în urma căruia ne-am asumat anumite angajamente. Deci dacă nu punem accentul pe uh, gradul de realizare a acestor angajamente, vom pierde acest elan. Și uh, doamnei Traudman, pentru că vorbeam de o capcană pe care am să-i o întind, aș vrea să vă rog, în calitate de comisie, să reacționați la apelul făcut de Voice la finalul uh, prezentării și anume ce vom face pentru următorul summit. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hoibuc, vă rog. Da, mulțumesc. Poate că e mai bine să vă puneți căștile. Enrique a vorbit despre o bună diagnosticare a nevoilor și în acest context cred că ar trebui să vedem și de unde vine fluxul de bani. Putem <laughs> adesea să constatăm că în situațiile de criză se promit sume frumoase, dar până la urmă nu se negociază, se realocă fondurile sau se propun sume de două, trei ori mai mari și ele nu, nu sunt alocate. Deci noi, Parlamentul ar trebui să venim cu o pretenție, să existe un fel de cod al comportamentului pentru statele noastre membre, dar și pentru Uniunea Europeană ca atare, în așa fel încât să arătăm în situațiile de criză, când promitem anumite sume de bani, ce se întâmplă cu acestea sau uh, sunt uh, realocați banii și dacă da, unde ajung? Sau se află elemente negative în spatele acestor nealocări? Iar în ceea ce privește banii proaspeți, să vedem pe ce sume putem conta. Cred că ar fi util pentru dumneavoastră și cred că va ușura munca în domeniul umanitar dacă ar exista claritate la acest capitol. Și poate că da, ar trebui să uh, cerem să avem mai multă transparență în baza acelui registru al comportamentului bun. Mulțumesc! Mulțumesc. Aș avea și eu câteva comentarii de făcut. În primul rând, în legătură cu această planificare multianuală, așa cum spunea și Enrique, de mult timp vorbim despre această posibilitate multianuală. Uh, dacă ne deplasăm la fața locului, de multe ori vedem ce se întâmplă cu adevărat, ce înseamnă planificarea anuală. Practic, la începutul anului, uh, se spune oamenilor care se află la fața locului că vor avea o sumă X și se încearcă o planificare dar în martie-aprilie li se spune nu, mai aveți un pic, dar trebuie să cheltuiți banii foarte rapid, deci uh, se gestionează cum se poate acești bani extra. E foarte multă hârțăgorie, practică, care este implicată și aceste persoane care uh, ar trebui să se centreze pe o evaluare reală a nevoilor, pe o evaluare a lucrurilor care funcționează, pe o adevărată eficiență, se ocupă de alte lucruri. Și de multe ori vorbim despre aceste elemente, dar nu suntem în stare să uh, depășim blocajele existente. Aș vrea să spuneți care ar fi aceste blocaje. Pe de altă parte, un alt lucru pe care l-am văzut în Republica Centrafricană, uh, problema centralizării. Uh, ONG-urile locale, de exemplu, nu pot avea contracte directe cu Comisia, am auzit aceasta de la dumneavoastră, și atunci mă întreb, de ce nu schimbăm regulile, pur și simplu? Pentru că uh, atunci Uh, când uh, ar trebui să oferim uh, ajutor Greciei, de exemplu, am făcut-o foarte rapid și am cerut de multe ori ca instrumentul pentru ajutor umanitar să fie revizuit. Acum facem revizuirea tuturor instrumentelor, cu excepția acestuia, pentru ajutor umanitar și cred că a fost în 1996 când a fost adoptat, deci e un instrument destul de vechi. Deci se pare că știm care sunt problemele și atunci când ne-am deplasat în Republica Centrafricană ne-am întâlnit cu o femeie care conducea un proiect excelent, știa exact ce trebuie să facă și asta în circunstanțe foarte dificile și cu toate acestea trebuia să treacă printr-un NGO din vest pentru a obține finanțarea. Am vorbit deci cu oamenii de acolo și am senzația că e o atitudine uh, cam de sus în jos uh, pe care o avem față de uh, cei de la fața locului, față de localnici și ce legătură creăm aici uh, față de împuternicirea actorilor locali și așa mai departe. Și cred că este important să vedem ce se întâmplă cu controlul bugetar, pentru că dacă încerci să cheltuiești bani în circunstanțe dificile, câteodată nu reușești. De cele mai multe ori probabil că lucrurile vor merge bine, dar tocmai atunci când lucrurile nu merg bine, atunci media internațională uh, pune reflectoarele pe acea uh, problemă. Deci uh, trebuie să uh, încercăm să scădem nivelul de risc pentru aceste uh, situații care sunt oricum foarte dificile și riscante. Și același lucru și la Parlamentul European. De multe ori se spune cu ușurință, da, banii au fost irosiți, dar este mult mai greu să explici de ce. Bineînțeles, uh, atunci când există fraudă, ea trebuie descoperită, dar știm din experiența noastră la fața locului că de multe ori situația este pur și simplu de așa natură. Este atât de dificilă încât uh, te supui unui risc ridicat. Și toate companiile care lucrează de altfel în astfel circunstanțe dificile acceptă acest element de risc. Deci știm că sunt probleme, dar nu am revizuit acest instrument, nu avem unul nou, ne mulțumim cu unul care a fost conceput pentru alte circunstanțe. Pe de altă parte, e bine că avem această posibilitate de a măsura la fața locului felul în care se cheltuiesc banii și câți bani se cheltuiesc. Pe de altă parte, există și problema contractelor multiple cu uh, mai multe niveluri și de multe ori ONG-urile uh, măsoară aceste uh, contracte și văd câți bani ajung efectiv la fața locului. Deci, întrebarea practic pe care aș pune este dacă știm că există toate aceste probleme, de ce nu schimbăm lucrurile? De ce nu utilizăm acest grand bargain tocmai pentru a schimba regulile care nu merg bine? Mai dorește cineva să intervină pentru întrebări? Dacă nu, dau cuvântul invitaților. În primul rând, doamna Trautmann. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc și uh, eurodeputaților pentru aceste întrebări atât de pertinente. Am putea dezbate ore în șir, bineînțeles, dar am să mă centrez pe chestiunile concrete și am să încep cu întrebarea Lindei. Instrumentul de altfel funcționează destul de bine. Ah, nu știu dacă trebuie neapărat să schimbăm instrumentul, dar ar trebui să ah, fim un pic mai inovatori în ceea ce privește localizarea. Dumneavoastră ați spus uh, și ați menționat că avem această autoritate pentru audit, uh, avem această posibilitate de transfer a riscului sau de scădere a riscului și asta este o problemă foarte mare pentru că donatorii se uită la marile agenții și agențiile mari se duc înspre NGO-urile locale care lucrează la fața locului și care se ocupă de toată problema aceasta Uh, a incertitudinii existente. Deci cred că trebuie să găsim mijloace mai directe de finanțare, eventual prin NGO-uri foarte mici care să lucreze într-un anumit context și care n-au, de exemplu, uh, contextul necesar pentru evaluarea riscului sau uh, alte elemente pentru a primi sume mai mari de bani Uh, organizații care ar putea intra în faliment uh, foarte ușor, care nu garantează funcționalitatea îndeajuns. Deci încercăm să lucrăm cu organizații umbrelă, să zicem așa, cu uh, cele care susțin NGO-urile locale sau organizațiile incipiente pentru a acoperi măcar câteva niveluri și pentru ca în felul acesta să putem lucra direct fără să avem uh, prea mulți uh, intermediari. Și aceasta va fi o parte importantă în cadrul uh, uh, cadrului de parteneriat pe care îl vom implementa pentru a vedea în ce măsură putem lucra cu partenerii noștri dar sunt de acord cu dumneavoastră și în ceea ce privește planificarea multianuală și aici procedurile noastre sunt destul de creoaie în ceea ce privește top-up-urile pentru contracte, felul în care utilizăm banii, dar toate astea au de-a face cu faptul că sumele nu sunt suficiente, pur și simplu. Niciodată nu avem destui bani și chiar dacă fondurile au crescut în ultimii ani, acestea au fost utilizate imediat pentru crizele suplimentare care au apărut. Deci, practic, de fiecare dată problema este câți bani putem aloca dinainte, Uh, fără să trebuiască să recurgem la rezerva pentru urgențe, să vedem care sunt factorii care duc la utilizarea acestui fond de rezervă și așa mai departe. Deci să găsim tot felul de modalități pentru o actualizare a sistemului și pentru eliminarea hârțăgoriei și pentru partenerii noștri care lucrează cu noi. Toate acestea ne, uh, sunt elemente care trebuie îmbunătățite în viitorul cadru. Și pentru întrebarea domnului Guerrero, pentru următorul CFM, Propunerea este să creștem uh, sumele de finanțare pentru acest instrument, dar trebuie să ținem cont și de dezvoltare. Și nu este o veste bună că avem uh, mai mulți bani pentru criza umanitară și mai puțin pentru dezvoltare. Deci trebuie să asigurăm și o tranziție bună între cele două și o parte a propunerii Comisiei pentru noul instrument este să avem, de exemplu, bani puși deoparte pentru uh, diverse aspecte, însă vom vedea cum va merge negocierea și ne-am bucurat dacă Parlamentul ne-ar susține aceste idei și să găsim finanțarea necesară pentru a face schimbări la fața locului. Întrebarea pe care ați pus-o și declarația pe care ați făcut-o legată de uh, reactivitatea noastră și acțiuni uh, Uh, din timp și aici suntem de acord. Noi încercăm să ținem cont în domeniul umanitar de aspectele și dinamica conflictului și felul în care acestea ar avea consecințe asupra răspunsului umanitar. Asta nu înseamnă neapărat că obiectivul final este construirea păcii, dar dacă ne putem aduce contribuția printr-un răspuns planificat bine dinainte pentru a influența conflictul, sau pentru a vedea cum ar evolua dinamica uh, conflictului, ne așteptăm pe ansamblu la un răspuns mai bun pentru a nu ajunge de fiecare dată la uh, situații care erau previzibile dinainte, așa cum s-a întâmplat cu Myanmar și Bangladesh. Myanmarul de ani de zile avertiza Uniunea Europeană și totuși s-a întâmplat. Deci, iată lucruri pe care le vedem dinainte că vin, le putem prevedea și totuși nu suntem destul de reactivi. Un ultim comentariu din partea doamnei uh, Hoibuch și am să trec la germană pentru aceasta. Vreau să mulțumesc pentru această întrebare. Așa este, cum a spus noastră, Comisia Europeană promite ceea ce și poate cheltui cu adevărat și acesta este motivul pentru care răspunsul e oarecum fragmentat, pentru că oferim mereu ceea ce avem la dispoziție, după aceea vin mijloace în plus și trebuie să o luăm de la capăt, dar cred că ar fi probabil o idee interesantă, pentru că în ultimii ani am văzut că, mai ales noi donatori uh, pe care am contat foarte mult, a anunțat mijloace uriașe și apoi uh, nimic sau uh, în orice caz foarte târziu sau pe, mm, doar în anumite momente ale crizei și nu acesta era sensul intervențiilor. Am vrea să analizăm puțin mai de aproape situația și în continuare depindem foarte mult de ideea că nu nu toți banii de la dezvoltare sunt uh, cheltuiți și apoi se poate face un transfer pentru ajutorul umanitar și, prin urmare, primim noi o, o oarecare marjă de manevră. Mă opresc aici, mulțumesc. Thank, thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul doamnei Murlon. Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră și pentru comentariile făcute. Nu am avut uh, o întrebare care mi-a fost adresată direct, dar aș face câteva comentarii. În ceea ce privește localizarea și uh, nevoia sau nu de revizuirea instrumentului, cred că evaluarea făcută de comisie a fost foarte clară, e nevoie de o revizuire și sunt de acord că e nevoie de soluții inovatoare pentru a implementa uh, angajamentele luate în cadrul uh, Grand Bargain. Dacă promovăm simplificarea, pentru că fără simplificare pur și simplu nici nu are niciun sens să mai localizăm acest ajutor umanitar, pentru că mm, foarte multe organizații n-ar putea lucra într-un astfel de context. Deci trebuie să încercăm această simplificare. Pe de altă parte, ceea ce este important aici nu este doar ideea de a deplasa fonduri către ONG-urile locale, ci și ideea de a construi capacități. Iar noi, la voi, să lucrăm cu aceste organizații de la fața locului. Deci mi se pare că atunci când s-au luat angajamentele la nivelul ONU, Practic, organizațiile au fost incluse în procesul decizional al ONU. Atunci când se uh, stabilește o planificare, vocea acestor organizații trebuie să fie auzită, trebuie să fie prezente ca și membri în uh, comisiile sau comitetele uh, competente. Și dumneavoastră trebuie să promovați această agendă. Dacă e vorba de construirea de capacități, uh, cred că aceasta este și responsabilitatea organizațiilor pentru dezvoltare și a comunităților de dezvoltare uh, pentru a finanța aceste capacități care pot fi văzute ca fiind uh, complementare față de ajutorul umanitar, dar care nu reprezintă neapărat un răspuns umanitar în sine. Ar fi foarte bine, de exemplu, dacă în bugetul de dezvoltare am avea un fond specific uh, pentru uh, prevenire, pregătire și așa mai departe. Deci ar trebui să realizăm o interconectare între aceste uh, agende. E important să vedem această conexiune eliminarea uh, diverselor niveluri existente în arhitectura de finanțare. Sunt uh, de acord, dar trebuie să vedem de ce avem atât de multe niveluri. Pentru că uh, actorii implicați în această arhitectură de multe ori sunt utili și reprezintă o valoare adăugată pentru procesul în sine. Mă gândesc aici la membrii ai organizației noastre, comisii care lucrează în parteneriat și care și-au luat un angajament foarte clar, ONG-uri care sunt uh, specializate, Caritas, de exemplu, sau altele și care uh, au o competență deosebită pentru construirea de capacități la alți parteneri. Deci, aceste niveluri sunt importante pentru asigurarea unui bun nivel de responsabilitate și așa mai departe. Deci nu e vorba doar de un nivel simplu care poate fi la un anumit contract, dar în arhitectura globală nu este doar un nivel suplimentar. Trebuie să fim deci foarte atenți la această diferență. Mă opresc aici și aștept să văd ce se va întâmpla și pe viitor. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci aceste probleme pot să fie abordate în cadrul nou SPA. V-am ascultat foarte atent și problemele pe care le-ați descris sunt foarte obișnuite în multe domenii ale politicilor publice, cum reușesc să fie reprezentați cei de la fața locului sau să se implice, cum pot să le transform cu adevărat viața pre... deci, trebuie să faci ce este mai bine pentru ei, nu ce este, ce crezi tu că este cel mai bine pentru ei, oricâte intenții bune aveam. Deci, și eu am fost uh, implicată în astfel de inițiative mai de mult. De exemplu, gestionarea granturilor cu care să își construiască capacitatea uh, ONG-urile respective. Înțeleg că există inițiative la firul ierbii, la fața locului și același feedback îl primim de acolo, de când sunt eu președinte al Comisiei pentru Dezvoltare. Și avem impresia uneori că donatorii nu ascultă și nu-și dau seama ce ar putea cu adevărat să transforme viețile celor de la fața locului, pentru că uneori o sumă mică poate să facă o diferență foarte mare. Deci cred că e nevoie să găsim aceste modele despre care vorbeați și să sperăm că Parlamentul nostru se va implica în continuare. Nu știu ce înseamnă acest proces, uh, cum funcționează el, put- care este calendarul, eventual, și eventual să ne, ne țineți la curent cu ce se întâmplă, pentru că e un exercițiu foarte interesant, nu doar unul birocratic. Mulțumesc! În mod normal, asta este o discuție între comisie și partenerii în materie de aplicare, dar și problema se pune de uh, un ajutor umanitar mai eficient, care are un impact mai mare. Calendarul, ei bine, termenul limită este sfârșitul lui 2019 și asta se potrivește bine cu Uh, mandatul actual al uh, Parlamentului și cu CFM-ul, pentru că toate aceste lucruri sunt interconectate și vom reveni cu siguranță cu mai multe informații. Mulțumesc foarte mult, e un punct de plecare foarte bun și se pare că unele dintre probleme vor fi rezolvate. Mulțumim invitatelor noastre că au venit și că ne-au pus la curent cu ce se întâmplă. Mulțumim! Okay, we have votes coming up, so we're going to... Urmează voturile imediat, așa că o să mergem repede la punctul 8. Contribuția UE la instrumentul obligatoriu ONU cu privire la corporațiile transnaționale. Este vorba despre o întrebare cu solicitare de răspuns oral, oral și rezoluție. Uh, raportoare sunt eu. Despre ce e vorba? E vorba despre instrumentul obligatoriu cu privire la corporațiile transnaționale al ONU. În 2014, Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU a hotărât să stabilească acest grup de lucru interguvernamental, având mandatul de a adopta un instrument de reglementare internațional cu forță obligatorie acest grup interguvernamental s-a întâlnit deja de trei ori, următoarea reuniune va avea loc în octombrie anul acesta. Parlamentul European monitorizează situația de când a fost notificată această idee și am dorit ca întrebarea cu solicitare de răspuns oral și rezoluția să fie instrumentele folosite înainte de reuniunea din octombrie. Din câte am înțeles, Uniunea Europeană nu are o poziție formală, oficială, deci de aceea dorim să avem această discuție și de aceea. Ideea este să adoptăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral astăzi la voturi și rezoluția să fie adoptată la reuniunea noastră din iulie. Astăzi Dorim să vă dăm ocazia să contribuiți la amendamentele la, re la rezoluție. Avem deja 187 plus amendamente de la DROA, avem câteva compromisuri, proiecte de compromis deja. Deci ideea este să avem o discuție generală, adoptăm doar întrebarea cu solicitare de răspuns oral astăzi, vot simplu fără amendamente. Voi începe cu Bogdan Venta. Mulțumesc, doamnă președinte. În legătură cu întrebarea orală pe acest subiect, eu sunt raportor din umbră la acest dosar, sprijin această inițiativă și cred că este foarte important să adresăm o întrebare comisiei și să primim și răspunsuri. Totuși, comisia noastră a început să lucreze la rezoluție, fără să aștepte răspunsul comisiei. Am depus câteva amendamente și sper că în cadrul negocierilor cu celelalte grupuri vom putea să găsim un numitor comun. Câteva din chestiunile discutate în rezoluție sunt foarte importante, însă, din câte am înțeles, dosarul este de competența INTA. În ceea ce privește instrumentul, condiționarea accesului UE la instrument de faptul că există multe state care acceptă este crucial. Noi nu facem parte din următorul grup de lucru, deci vom fi foarte precauți atunci când cerem diligența obligatorie pentru companii în ceea ce privește drepturile omului, pentru că um, această diligență va crea un uh, punct de pornire egal pentru toate țările. De, de asemenea, e important să includem toate entitățile comerciale, indiferent de forma juridică pe care o au. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu s-a mai anunțat nimeni în afară de raportor din umbră, așa că doamna Sargentini. Foarte pe scurt, doamnă președinte, mă bucur foarte mult că adresăm această întrebare cu solicitare de răspuns oral și sperăm că vom putea vota o rezoluție care să exprime clar poziția Parlamentului European, prin care se îndeamnă Comisia și Consiliul să aibă o atitudine pozitivă față de acest instrument global obligatoriu. Pentru că este îngrijorător, după părerea mea, ca uh, țările de la, din uh, Consiliul pentru Drepturile Omului uh, și țări precum Ecuadorul să se afle în vârf de lanț în această dezbatere și Uniunea Europeană să nu aibă o atitudine pozitivă. Chiar mi se pare că am încercat să amânăm procesul, să întârziem lucrurile. Câteva state membre au spus că țin la acest subiect. Cred că ne-ar ajuta deci foarte mult ca Parlamentul European să îndemne Comisia și Consiliul să aibă o perspectivă pozitivă. Între timp, noi dezbatem acorduri comerciale cu prevederi de, de soluționare a disputelor pentru companiile mari, dar uh, avem reticență în ceea ce privește, uh, din păcate, în ceea ce privește uh, acordarea unei căi de atac pentru cetățenii din aceste țări. Ne, mă bucură foarte mult din păcate, îmi cer scuze, uh, colegii de la INTA sunt foarte precauți, sunt destul de reticenți în această privință, dar eu cred că noi putem să mergem mai departe. Lola Sanchez și apoi doamna Hautala. Muchas gracias. Mulțumesc. Mulțumesc, Linda, și îți mulțumesc foarte mult pentru munca ta excelentă. Am uh, impresia că compromisurile prezentate reprezintă un punct de plecare foarte bun și uh, în felul acesta reușim să atingem obiectivul fundamental și anume să prezentăm părerea Parlamentului European și know-how-ul și datoria noastră și anume de a-i reprezenta pe cei care ne-au votat. Pentru că apelul nostru să fie auzit până la Consiliul pentru Drepturile Omului de la Națiunile Unite. Câteva comentarii foarte succinte. Dacă uh, ne gândim la amendamentele prezentate, uh, Trebuie să reiterez aici că acest uh, viitor instrument este compatibil cu multe alte lucruri, de exemplu cu principiile fundamentale ale ONU și cu inițiativele legislative la nivel național care au fost făcute în ultima vreme de câteva state mai curajoase. Deci, um, anumite amendamente ale colegilor ne-au surprins, pentru că avem senzația că sunt uh, oarecum rușinați sau că nu vor să uh, meargă mai departe pentru a acorda întâietate drepturilor omului față de orice alt fel tip de interes. Anumite grupuri propun aici eliminarea unor amendamente care uh, subliniază întâietatea drepturilor omului față de orice alt uh, element. De multe ori am spus uh, aici la Parlamentul European în mai multe rezoluții și rapoarte că susținem acest proces, că cerem Comisiei Europene și serviciilor externe să dea dovadă de o atitudine proactivă și constructivă și nu distructivă ca până acum. Deci cred că a sosit momentul coerenței politice, a maturității politice, să recunoaștem că există o lacună enormă în uh, cadrul mecanismelor actuale în ceea ce privește căutarea uh, justiției la care cu toții avem dreptul. În încheiere aș mai spune că Uniunea Europeană reprezintă la ora actuală probabil actorul cel mai important, uh, cel mai capabil să-și aducă contribuția la acest instrument obligatoriu. Asta pentru că este în conformitate cu valorile noastre și pentru că este un motiv esențial al existenței instituției noastre, pentru că avem nevoie de un cadru legal care să rezolve problemele existente și să stabilească principiile directoare. Sper să ajungem la un consens prin care drepturile omului să își capete întâietatea pe care o merită. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hautala! Mulțumesc, doamnă președinte. Doresc să laud procesul din interiorul Parlamentului. Am avut trei comisii care au discutat împreună, DROADV și INTA, și am ascultat și comisia și SAE și cred că astfel s-au clarificat câteva neînțelegeri. De pildă, cred că e important să înțelegem că unul dintre motivele pentru care SAE și Comisia au fost reticente a fost că această inițiativă se referea la început doar la companiile transnaționale și dacă ne uităm la lanțurile de valori globale, ne dăm seama că nu trebuie să excludem companiile naționale, pentru că astfel se pot crea lacune în ceea ce privește transparența instrumentului. În al doilea rând, cred că ar fi util să, a fost util să clarificăm că principiile directoare în ceea ce privește afacerile și drepturile omului nu vin în contradicție cu acest proces. Aceste principii directoare pot să ducă și ele la o legislație obligatorie în UE cu privire la diligența obligatorie și căile de atac. În ceea ce privește mandatul, am înțeles mai bine că Uniunea Europeană nu a acordat încă mandat de negocieri. Și deci nu poți să ai constructiv și să fii constructiv și nici distructiv dacă tu nu ai mandat de negociere. Sperăm că acest mandat urmează să fie adoptat. Eu sunt membră și la INTA și uh, cred că colegii de acolo încep să să țină mai mult la această inițiativă și sper că ni se vor alătura mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc! În ce privește mandatul, SAE se află în sală Domnul Marc Giacomini de la SAE se află aici. Poate că ne puteți spune ce se întâmplă cu mandatul și ce se întâmplă în statele membre. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să spun că lucrăm cu parteneri din toate regiunile pentru a implementa principiile directoare ale ONU. Acestea sunt cadrul uh, de referință în acest domeniu. Câteva cuvinte cu privire la sprijinul UE pentru a umple lacunele uh, de la forumurile ONU. Ne bucurăm foarte mult că uh, avem câteva dezbateri uh, foarte bune și că am făcut uh, progrese. În martie am participat la un grup de lucru în ceea ce privește diligența obligatorie și bunele practici în domeniu. De asemenea, există un raport din 2016 cu privire la aceste principii directoare um, care s-a concentrat pe căile de atac și a fost și prezentat Consiliului. Mai avem un instrument care oferă recomandări pentru progres uh, pragmatic și accesul la căile de atac. Vom prezenta un uh, raport la următoarea sesiune a Consiliului pentru Drepturile Omului. Deci toate aceste instrumente pot să fie folosite de părțile interesante. Noi sprijinim rezoluția prezentată în cel de-al 38-lea Consiliu de către Argentina, Ghana, Norvegia și Rusia Uh, concentrat pe răspundere și accesul la căile de atac. E important să susținem aceste inițiative uh, și ca statele membre să susțină aceste inițiative și instrumente. Acum, în ceea ce privește instrumentul obligatoriu, Uniunea Europeană reflectă și la alte evoluții juridice la nivel uh, regional și național, deci nu am fi împotriva discuției cu privire la instrumentele obligatorii și am avut câteva discuții constructive la ultimul grup de lucru interguvernamental. Am avut, de fapt, cea mai activă delegație din sală. Am pus foarte multe întrebări, deci uh, nu suntem de acord că Uniunea Europeană nu ar fi participat în mod activ la proces. Nici nu sunt de acord că participarea noastră ar fi fost distructivă. Am participat de asemenea la consultările informale din iunie și doar patru state au intervenit în ceea ce privește fondul problemei. Așadar, considerăm că dacă este să avem succes, trebuie să fie rezolvate câteva uh, probleme ale acestui proces, deci e nevoie de consultări separate, tocmai pentru aceste probleme și este nevoie de un acord care să fie previzibil, transparent, imparțial. Asta se poate realiza printr-o uh, rezoluție a Consiliului pentru Drepturile Omului, pentru acest grup interguvernamental, pentru a păstra practicile stabilite. De asemenea, ar fi nevoie de un calendar și de o foaie de parcurs foarte clare. E important să primim întrebările înainte, cu mult înainte de uh, eveniment. fostul ambasador Long, care este um, acum în ultimele sale luni ale mandatului, a, recomand, a recomandat trimiterea întrebărilor cu patru luni înainte de sesiunea din octombrie. încă nu am primit încă niciun proiect. Societatea civilă este din ce în ce mai uh, îngrijorată cu privire la această întârziere de trimiterea proiectului din partea Ecuadorului. În ceea ce privește poziția UE, Știm că există o gamă întreagă de păreri care ne parvin din societatea civilă, din mediul academic, din mediul de afaceri. Discuțiile acestea sunt importante și sublinează complexitatea problemelor. Am spus de mai multe ori că avem nevoie de o analiză clară în ceea ce privește evoluțiile juridice care ar putea contribui la rezolvarea problemelor reale, adică e nevoie de o mai bună prevenire a abuzurilor, căi de acces pentru victime atunci când există abuzuri. Avem discu discuții aprofundate, uh, avem un grup de lucru interservicii pe acest dosar și depunem eforturi intense din partea uh, delegației UE și a delegațiilor statelor membre. Există deja un plan de acțiune adoptat de mai multe state membre și există discuții cu privire la uh, indicele pentru drepturile omului. Avem legislație amplă la nivel european și la nivel de stat membru pentru implementarea principiilor directoare. În iunie am organizat o consultare cu apărătorii drepturilor omului și asociațiile de afaceri, sindicate și instituții pentru apărarea drepturilor omului pentru a afla care este feedback-ul lor legat de acțiunile noastre în acest domeniu. Dorim acum să avem o poziție comună și cu siguranță ne vom consulta cu Parlamentul în toate etapele procesului. Vom avea, deci, discuții într-un format uh, care urmează să fie convenit, astfel încât să găsim soluții la uh, problemele legate de protecție. În ceea ce privește mandatul comisiei, este nevoie de un proiect de tratat întâi pentru a putea ulterior să avem o poziție fermă. Mulțumesc! Deci se pare că avem teme de casă pentru că trebuie să um, atragem și statele membre. SAE poate să ne conducă doar dacă uh, toată lumea e la bord. Așadar, dragi colegi, urmează voturile, să lăsăm discuția aici deocamdată, adoptăm întrebarea cu solicitare de răspuns oral și revenim uh, la rezoluție în iulie. Mulțumim, SEAE! Trecem acum la punctul 9 de pe ordinea de zi. Începem voturile, stimați colegi. Primul vot e foarte ușor. Putem vota întrebarea cu solicitarea de răspuns oral cu privire la instrumentul pe care l-am discutat adineauri. Uh, vot cu apel nominal, am deschis votul. A votat toată lumea? Da. Am închis votul. Vote Yeah, and so the oral question has been adopted. Thank you very much, colleagues. Se adoptă. Vă mulțumesc, dragi colegi. Am pierdut microfonul doamnei președinte. Doamna președinte, prezidează fără microfon. Am revenit. Punctul 10. Gestiunea transparentă și responsabilă a resurselor naturale în țările în curs de dezvoltare, pădurile. E un vot lung. Avem amendamente orale și amendamente din partea altor comisii. Înainte de vot o să-i dau cuvântul doamnei raportoare, Heidi Hautala. Mulțumesc foarte mult, Linda. A fost un proces constructiv și cred că majoritatea amendamentelor din cele aproape 200 au fost menite doar să facă lucrurile mai precise și mai clare. Nu prea au existat dezacorduri. Așa că amendamentele de compromis au fost ușor de redactat. Da, este o listă de vot foarte lungă, e un raport lung de altfel, dar cred că e nevoie de el acum pentru că Acum comisia urmează să demareze consultări adecvate în ceea ce privește strategia europeană pentru defrișare și degradarea pădurilor. Deci le mulțumesc raportorilor de la uh, cealaltă comisie. So I, I hope we will get a... Doamnele Conecina și Arena și să sperăm că vom avea succes cu acest vot și, firește, se leagă în multe feluri de subiectul anterior. Bun. We'll move, to, move to votes then and we start with compromise 9. Începem cu compromisul 9. Voturi pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Envy 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Envy 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Envy 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 169 pentru împotriva abțineri. Verificăm la 169. Eu cred că se adoptă, dar verificăm. Am deschis votul. Am închis votul se adoptă cu majoritate mare. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Inta 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pe părți, partea 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, partea a doua pentru Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. NV32 pentru. E caduc, îmi cer scuze, spune doamna președinte. 122 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 159 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul 11 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 81 pentru, împotrivă abțineri. Se adoptă. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 86, am deschis votul. Majoritate destul de mare, cred eu. Am votat toată lumea. Am închis votul. Se adoptă, dar uh, nu cu majoritatea așa de mare ca data trecută mai strâns, dar nu chiar așa. Compromisul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. MV15 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. NV21 pentru, Sunt doar două într-un bloc, spune doamna președinte, până îmi dau eu seama. Vreți să le votăm în bloc? Bun, votăm amendamentele Envy în bloc. Pentru, împotrivă, abțineri? Se adoptă toate. Vă mulțumesc pentru eficiență. 99 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Compromis 16 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 108 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 110 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua devine caduc pentru că prima se respinge. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bine, votăm 112 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să verificăm? S-a deschis votul. Eu cred că este respins, Bogdan. I think it's rejected. Has everybody who wishes to vote, vote? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. MV25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. INTA 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 157 în două părți, prima parte, împotrivă, abțineri se adoptă, a doua parte pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. NV 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. INTA 17 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 împotriva abțineri se, a, se respinge. 134 pentru, împotriva abțineri se respinge. 135 pentru, împotriva abțineri se respinge. 136 pentru, împotriva abțineri se respinge. 138 pentru, împotriva abțineri se respinge. 139 retras, 140 în două părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci a doua parte este caducă. 141 pentru împotriva abțineri se respinge. Envi 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 120 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 151 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, s-a deschis votul. Cred că se adoptă. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Aceeași majoritate. INTA 15. Pentru împotriva abțineri se adoptă. ENVI 38. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 22. Pentru împotriva abțineri se adoptă. ENVI 41. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 23. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru împotriva abțineri se adoptă. 168 pentru împotriva abțineri se adoptă. 170 pentru împotriva abțineri se adoptă. 171 pentru împotriva abțineri se adoptă. 172 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 25 pentru împotriva abțineri se adoptă mv 28 pentru împotriva abțineri. A, este pe două părți, se scuză președinta. Prima parte, mv 28 pentru împotriva abțineri se adoptă. A doua parte, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 26, pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți să verificăm? Bine, s-a deschis votul. Compromisul 26. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă cu aceeași majoritate. 13 la 8. MV42 pentru împotriva abțineri se adoptă. 179 pentru împotriva abțineri se adoptă. 180 pentru împotriva abțineri se adoptă. 182 pentru împotriva abțineri se adoptă. 183 pentru împotriva abțineri se adoptă. 189 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 188 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 190 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Putem vota în bloc. Compromisul 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 123 pentru, împotriva abțineri se adoptă din 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 16 pentru, împotriva, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 193 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Inta 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Inta 21 pentru împotriva abțineri se adoptă. Și am ajuns la constante. Deci ne-am mișcat destul repede. Compromisul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Putem să am, doar două. Amendamentul 70 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 71 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 19 caduc. 63 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vreți în bloc de la 72 până la 30 inclusiv? Nu, nicio problemă, separat. 72 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 25 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva încă o dată. 35. Nu-mi dau seama. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 pentru, împotrivă. Cred că se respinge. Deschidem votul. S-a închis votul, se respinge. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. 43 pentru împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru două părți. Prima parte. A, vreți verificare la 43 s-a deschis votul. Verificăm la 43, s-a deschis, s-a închis votul. Se adoptă. 45 în două părți. Prima parte pin, pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte e caducă. 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 58 pentru împotrivă, abțineri se respinge. 59 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 61 acoperire de compromis. 62 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trebuie să votăm și 60. 58 a fost respins. Sau... Deci nu, nu, nu, pentru că s-a adoptat 50. Compromisul 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Referiri. Vreți, se poate în blog? Nu, nu se poate. Se amestecă prea tare. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă.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 Verificăm amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Aceeași majoritate. Amendamentul 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 10 pentru, împotriva abțineri se adoptă. A, încă o dată 11. 11 se încurcase președinta, am mers prea repede. 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, verificăm. I think it's rejected. Cred că se respinge. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. 12 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12, 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și votăm acum uh, raportul astfel amendat. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă cu majoritate absolută. Uh, felicitări Heidi Hautala. Right, we have... Bine. Avem punctul 11 de pe ordinea de zi. Now, can they do so... Vă rog dacă părăsiți sala să o faceți în liniște, pentru că acum avem uh, uh, întrebările, timpul afectat întrebărilor. O întrebare din partea domnului Enrique Guerrero, pe care n-am să o citesc aici. Este vorba, dragi colegi, vă rog să faceți liniște. Dacă aveți ceva de întrebat, dacă doriți să vorbiți, vă rog să o faceți în afara sălii pentru a trece la punctul 11, o chestiune foarte importantă este vorba de finanțarea pentru refugiații din fâșia Gaza. Și am cerut, am adresat această întrebare la Digi Eco pentru a vedea ce fac uh, pentru a ține cont de această urgență, ținând cont de reducere de fonduri în ultimul timp. Nu știu cine reprezintă uh, Eco pentru a răspunde. Vă rog, vă rog să vă și prezentați. Mulțumesc! Dragi colegi, vă rog, trebuie să insist, avem uh, o întrebare foarte importantă referitoare la fâșia Gaza și vom avea răspunsul din partea ECO. Dacă nu doriți să ascultați răspunsul, vă rog să părăsiți uh, sala, este o chestiune extrem de importantă legată de ajutorul umanitar în Gaza. Vă rog. Mulțumesc, mă numesc Valentina de Bernardi de la DG ECO. Uh, sunt uh, liderul de echipă pentru Irak și Palestina. Vă mulțumesc în primul rând pentru întrebare și vom începe cu câteva comentarii de natură generală pentru a prezenta contextul și după aceea voi trece la răspuns. Suntem îngrijorați, bineînțeles, de conflictele care au loc uh, în zona gardului care a fost uh, stabilit cu Gaza, care au început în martie și au continuat până în iunie. Știți că numărul de victime este foarte mare. Cifrele oficiale raportează uh, peste uh, 150 de persoane morte și peste 3500 de uh, răniți. Uh, fără să ținem cont de ce s-a întâmplat de vinerea trecută până acum, nu știm care sunt cifrele oficiale ale Națiunilor Unite, dar se vorbește neoficial de încă 200 de persoane rănite. Nevoile din punctul de vedere al urgenței sunt foarte mari și cu consecințe pe termen mediu și lung pentru sistemul de case, de locuințe și pentru populația civilă în ansamblul său. Aceste evenimente recente au venit pe lângă problemele de-a lungul timpului cu economia stagnantă, cu problema utilităților, cum ar fi electricitatea, deșeurile și apa și problema puterii de cumpărare în scădere. Oamenii Uh, sunt din ce în ce mai săraci și au nevoie de asistență umanitare și este vorba de o tendință care a fost numită de uh, uh, retrocedare în ceea ce privește dezvoltarea. Salariile au fost reduse și fondurile de asemenea, ceea ce a dus la o problemă a lichidităților în Gaza, s-a redus capacitatea de ajutor umanitar și capacitatea de răspuns a, a acestui sector. Pentru a răspunde la întrebarea dumneavoastră, ce are de gând să facă DG ECO. Fondurile inițiale care au fost alocate pentru Palestina la începutul anului au fost de 21 de milioane de euro, din care aproximativ 70% au fost prealocate pentru Gaza și au fost deja contractate. În, ultimii, în ultimele luni, situația umanitară s-a deteriorat și mai mult. Au existat conflicte săptămânale cu uh, Uh, probleme foarte mari și capacitatea de operaționalizare a fost limitată, uh, probleme cu electricitatea, blocada, uh, toate acestea au dus populația până la limită. În luna mai, Comisia a hotărât să acorde încă 3 milioane de ajutor umanitar pentru a ține cont de nevoile absolut urgente în ceea ce privește locuințele, apa și așa mai departe. Noi acoperim o serie de servicii, printre care uh, serviciile de locuință, uh, serviciile de urgență și așa mai departe. Situația actuală este monitorizată îndeaproape de către DG ECO și partenerii săi de la fața locului. În total, din 2007, Uniunea Europeană a oferit peste 270 de milioane de euro ajutor umanitar pentru fâșia Gaza. Ne-ați întrebat de asemenea dacă vom avea o tranșă specială de fonduri pentru criza actuală. După cum v-am menționat, 3 milioane au fost deja mobilizate în luna mai și monitorizăm îndeaproape situația pentru a putea răspunde uh, cu destulă flexibilitate în cazul în care apar nevoi suplimentare. Ne vom gândi și la posibilitatea de a aloca fonduri suplimentare. Ne-ați întrebat dacă Comisia uh, va face mai flexibil mecanismul intern pentru a o permite o redistribuire a fondurilor pentru a asigura ajutorul umanitar. Dacă ținem cont de natura acestei crize și de evenimentele politice recente, trebuie să creștem sinergiile între dimensiunea umanitară și de dezvoltare pentru strategia UE-Palestina. Este extrem de important de, pentru noi dacă dorim să asigurăm eficiența ajutorului oferit de comisie și să menținem viabilitatea soluției cu două state. Serviciile Comisiei au lucrat în ultimele luni din ce în ce mai aproape pentru a armoniza acest ajutor și pentru a crește rezistența pentru cei mai vulnerabili din Gaza, care sunt dependenți de ajutor și care se confruntă cu o problemă din ce în ce mai mare a sărăciei și șomajului. De aceea, DG ECO, NIR și alte directorate au avut o ședință comună în luna februarie. Ne-ați întrebat dacă vom crește contribuția anuală pentru uh, un RAF uh, pentru anul acesta. Și aici vă putem spune că uh, fondurile de care uh, dispune UNRAF uh, au consecințe importante pentru Iordania și pentru toate statele din regiune și reducerea fondurilor a dus la creșterea instabilității în regiune în general și pentru comunitatea de refugiați. Iată de ce Comisia ține cont de aceste circunstanțe extrem de dificile și speciale și a prevăzut o plată pentru 2018 de 82 de milioane de euro până la sfârșitul lunii februarie care să fie plătite 100%. În plus, ca o măsură extraordinară, uh, bordul pentru refugiații sirieni a acordat încă 50 de milioane de euro pentru refugiați din Liban și din Iordania, care trebuie implementați imediat, deci pe lângă cele 3 milioane de euro care au fost oferite programelor în curs. Aceasta face ca contribuția instrumentului de vecinătate să ajungă sub 100 de milioane de euro pentru 2018. Comisia a susținut și programele UNRWA în Gaza, oferind, de exemplu, adăpost pentru refugiații uh, strămutați. În 2018 dorim să susținem și operațiunile UNRAF din Gaza cu 2 milioane de fonduri ajutor umanitar. Noi suntem susținători ai acestei agenții uh, din punct de vedere politic și economic. În 2016 s-a semnat o declarație comună între noi și UNRAF, tocmai pentru a susține această agenție și pentru a susține eforturile de reformă ale UNRAF, toate acestea în cadrul angajamentului pe care ni l-am luat nu doar pentru un an, ci și pentru anii viitori. Până acum, până în 2018, Comisia a alocat uh, peste 106 milioane către UNRAF, și statele membre sunt uh, cel mai important donator uh, pentru ajutorul umanitar pentru refugiații palestinieni. La momentul acesta nu suntem în poziția de a crește semnificativ uh, aceste ajutoare pentru a face față reducerilor SUA. Totuși, am luat legătura cu donatorii noștri, cu statele membre, pentru a crește pe cât posibil ajutorul față de această agenție. Mulțumesc! Mulțumesc, Enrique Guerrero, vă rog. Dumneavoastră care a spus întrebarea. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să mulțumesc uh, pentru acest răspuns și să vă felicit pentru că a fost uh, un răspuns in extenso, cu multe detalii, un răspuns uh, la nivel global, ceea ce nu prea se întâmplă atunci când adresăm întrebări comisiei și primim răspuns din partea comisiei. Cel puțin de data asta vă mulțumesc de adevăratele pentru că răspunsul a fost complet. Această întrebare am pus-o în urma unei ședințe organizate în calitate de raportor pentru ajutor umanitar cu uh, responsabili ai UNRAF aici la Bruxelles. Așa cum se arăta și în răspunsul comisiei, aceștia mi-au uh, arătat că uh, s-a ajuns la, până la uh, 14.000 de răniți în, în urma acestor conflicte, cu traumatisme destul de grave, cu uh, intervenții chirurgicale necesare, ceea ce a adus într-o situație de criză absolută serviciile de sănătate din fâșia Gaza. De aceea, UNRAV a arătat că are nevoie în mod urgent de 10 milioane de euro pentru următoarele două luni după întâlnirea noastră, care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni. Adevărul este că situația din Gaza, și n-am să intru acum în aspectele de natură politică, aspectele pe termen lung uh, legate de criza din regiune, toate acestea se înrăutățeau dacă ținem cont și de acea pedeapsă, să spunem așa, între ghilimele, aplicată de Statele Unite sub forma reducerii uh, ajutoarelor alocate. Dacă ținem cont și de faptul că în Gaza situația este cea unei adevărate închisori în aer liber, uh, două milioane de persoane care trăiesc uh, uh, cu nevoi urgente de ajutor umanitar, mi se pare că este o veste foarte bună din partea Uniunii Europene. Răspunsul oferit pentru a compensa parțial măcar strategia Statelor Unite și E clar că vom avea nevoie de mai multe fonduri pe viitor, de aceea vreau să vă cer doar uh, să ne spuneți uh, care este legătura între UNRAF și Comisia Europeană pentru a face față cererilor uh, imediate în urma înrăutățirii acestei crize. Mulțumesc! Mulțumim și noi și acum interpretarea se oprește. Vă mulțumim! Sorry, Annie Leeds has asked for five. I didn't see. Annie Leeds, Annie. Thank you. Am intrat în ziua, în a patra săptămână, ziua 21 de proteste din partea interpreților. După 8 luni de negocieri cu Comitetul de Personal, poziția administrației a devenit chiar mai strictă. În reuniunea de astăzi, după cum am anunțat chiar la început, interpretarea s-a oprit exact la ora prevăzută. Our, uh, capacity on diplomatic uh, um, awareness on other countries, like also the